Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să vă întreb care este statutul anchetei parlamentare în legătură cu frauda la vot a doamnei Le Pen. Pentru că președintele declarase că plenul va fi informat în legătură cu, cu rezultatul anchetei. De asemenea, aș dori să vă spun că o parte din adevăr a fost ascunsă, pentru că doamna Le Pen a recunoscut că copreședintele său a votat în locul ei, însă a ascuns să și că faptul că secretarul general al Frontului Național, domnul Nicola Bey, a votat și el în numele său în ceea ce privește registrația pentru emisii, cazul Volkswagen. V-aș dori să țineți cont de faptul că să se țină cont de această a doua fraudă, atât din partea copreședintelui, cât și din partea secretarului general. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, thank you, Madame Corazza Bild. Mulțumim, doamna Corazza Bild. Vă informez că Președintele examinează acest caz. Doamna Le Pen, punct de procedură. Domnule președinte, doamna, colega noastră și-a găsit un caz preferat în, în articolul 22, alineatul 4, această ultimă strofă a poemului lui Verlaine este deseori uitată. Astăzi trebuie să evocăm um, al primul război mondial, un război care a dus la moartea 9 milioane de uh, morți în Europa. Regula pentru instituțiile europene este să se respecte uh, sărbătorile uh, 11 noiembrie este o zi liberă în Franța și în Belgia și Parlamentul uh, dă dovadă de uh, dispreț față de aceste, această sărbătoare și uh, fac apel tuturor francezilor să părăsească hemiciclul și să nu participe la vot. Order! Uh, Punct de procedură, domnul Kramer. Kramer. Ich wollte Domnule președinte, măcar acum nu vom uh, frauda pe nimeni pentru că părăsim cu toții sala. Mr. Kramer, point of order. Domnule Kramer. Ich wollte fragen. Domnule președinte, doream să vă întreb care va fi atitudinea de această mm, situație pentru că au fost unele voturi uh, decise la diferență de un vot, două. Deci care, ce se va întâmpla până la urmă cu uh, rezultatul votului final? It's looking into the matter. Președintele examinează această problemă. Alt punct procedural. Domnul Obermeier. Herr Präsident, ich weiß nicht, lag es an der Mangel Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă interpretarea a fost de vină sau nu am auzit eu bine, însă ați salutat faptul că o persoană neplăcută a părăsit sala. Dacă acesta este ultimul, uh, dacă ultimul caz este adevărat, cred că ar trebui să vă cereți scuze, pentru că uh, nu acesta este rolul uh, președintelui. Poate mă înșel și poate interpretarea a fost de vină, și aș dori să îmi spuneți ce se întâmplă de fapt. I think the wrong translation. Cred că a fost interpretarea de vină. Un alt punct de procedură, domnul Mélenchon. Domnule președinte, sunt francez și nu părăsesc hemicicluri din respect pentru Parlament, însă această zi a început cu mii de comemorări în patria mea a acestui eveniment a, a băii de sânge care a fost primul război mondial. Dacă avem uh, un, un motiv pentru a fi europeni acum este pentru a nu se repeta niciodată ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Mersi, pe cum Vă mulțumesc. Acum vom trece la vot. La raportul domnului Zorinio. Comisia ITRE, soluții de interoperabilitate ca modalități de modernizare a sectorului public întregul text, blocul numărul 1, amendamentul 92, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tre- propunem, trecem acum la propunerea comisiei, vot deschis. Głosowanie zostaje zamknięte. Votul s-a închis. Se adoptă. Urmează acum rezoluția legislativă. Votul se deschide, vot cu apel nominal. Głosowanie zostaje zamknięte se închide, se adoptă. Vă mulțumesc! Acum, viitorul pachet pentru aviație, o propunere comună de rezoluție a propunerilor a grupurilor politice, aliniatul 1, textul original, partea 1, cine este pentru, pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 3 în două părți, textul original, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 4, textul original, în două părți, prima parte, cine este pentru, mulțumesc, cine este împotrivă, se abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, Cine se abține, se acceptă. Aliniatul 5 de pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 6, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 7, textul original, pentru două părți, prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 8, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 11, textul inițial, în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc, se adoptă. Aliniatul 12, în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, Mulțumesc, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc, se adoptă. Aliniatul 15, textul inițial, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se, adop- se adoptă, mulțumesc. Aniatul 16, textul original, pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc, se adoptă. Aniatul 17, textul inițial, vot cu apel nominal, votul se deschide, s-a închis votul, se adoptă cu mare majoritate. După aliniatul 17 urmează un amendament oral. Domnul Mortensen. Domnule Mortensen? Acest text uh, invită Comisia să consolideze protecția pentru consumatori și pentru lucrători. Dacă linia aeriană de faliment, nu cred că trebuie să existe obiecții împotriva acestui text. Există cineva care se opune la acest amendament? A, nu? Este o situație nouă? Trebuie să numărăm pe cei care se opun pentru a vedea dacă sunt 40 de eurodeputați. Da, se pare că există 40 de eurodeputați. Așadar, nu putem supune la vot acest amendament oral, să trecem la următorul amendament, 8, paragraful 18, textul original. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc, se adoptă. Aliniatul 19, textul inițial, pentru, vă rog, ridicați mâinile, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sau nu? Nu a fost ultimul vot. Mai avem și aliniatul 21 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Mulțumesc, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, vă mulțumesc, se adoptă. Aliniatul 22, textul inițial, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, vă mulțumesc. 23. Textul original. Part, prima parte. Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Textul inițial. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 27, textul inițial pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 28, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, se adoptă. Considerentul F, textul inițial, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul întregii rezoluții. Cine este pentru? împotrivă, se a, cine se abține, se adoptă. Verificăm electronic, s-a deschis votul. Głosowanie zostaje zamknięte. Votul se închide. Se adoptă. A teraz dziękuję za sprawne głosowanie. Przechodzimy do sprawozdania. Vă mulțumesc. Trecem acum la raportul doamnei Hübner și a domnului Reimer în legătură cu reforma legislației electorale europene. Există amendamente în bloc. Începem cu primul bloc de amendamente. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, vot cu apel nominal, cine este pentru, se deschide votul. să stai zamknięte. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26. Vot cu apel nominal. Se deschide votul zostaje zamknięty. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 50 din partea verzilor, vot cu apel nominal, am deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 63 al PPE, Socialiștilor și ALDE, vot cu apel nominal, se deschide votul. Gosovanie zostaie zamknięte. Închidem votul. Se adoptă. Acum amendamentul 35 al ALDE, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 2 pe părți. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Głosowanie zostaje stai Am închis votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 55 este caduc și urmează amendamentul 3, vot cu apel nominal. închis votul. Se adoptă amendamentul 42 acum. Îmi cer scuze și acesta este caduc. Avem amendamentul 7, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Ok. Poprawka została odrzucona. Musimy powrócić, przepraszam, do... Se respinge, dar trebuie să revenim la amendamentul 42, care trebuie să fie votat. Este un amendament al PP pe două părți. Deci, amendamentul 42, vot cu apel nominal pe prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Um, głosowanie zostanie zamknięte. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 este caduc. 43 pe 3 părți. Prima parte, vot cu apel nominal, să deschis votul. Głosowanie zostaje zamknięte. Am închis votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Am închis votul. Respins. Partea a treia, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. e zamknięte. Am închis votul. Se acest amendament, această a treia parte a fost respinsă. Uh, Mr. President. Domnul Lainan. Domnule președinte, a treia parte nu are niciun uh, rost. Nu ne dorim egalitatea între sexe în 2024. Deci s-au amestecat lucrurile cu listele uh, paritare. Deci ar trebui să votăm împotriva dacă supuneți la vot această parte. You're right. Uh, poprawka szósta. Uh, Aveți dreptate. Amendamentul 6 este caduc. Amendamentul 52 al verzilor. Vot cu apel nominal. Îmi cer scuze, spune președintele. Și 52 este caduc. Votăm acum amendamentul 8. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul pe amendamentul 8. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 9 din partea comisiei. Este, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 este caduc. 54 este caduc. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 este și el caduc. Și urmează amendamentul 41 al PPE și socialiștilor. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Cliente. S-a închis votul. Przyjęte. Se adoptă. Poprawki 56-57. Amendamentele 56 și 57 sunt, 58 sunt caduce. Continuăm cu amendamentul 28. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 1, textul original, vot pe părți, 5 părți, prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri? Vă mulțumesc, se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a patra Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea 5. Cine stă pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 61 din partea ECR. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Este clar, a fost uh, respins. Alineatul 2, textul original, vot cu apel nominal. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul.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 se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Se adoptă. După alineatul 6, Amendamentul 45 este caduc. Trecem acum la amendamentul 64D, alineatul 7, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Alineatul 8, textul original, vot cu apel nominal. S-a deschis votul, vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 9, Amendamentul 46 din partea verzilor este caduc și supunem la vot textul original de la liniatul 9, vot pe părți, s-a deschis votul la prima parte. S-a închis votul, vă mulțumesc. Se adoptă. A doua parte a liniatului 9, vot ca pe nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. După alineatul 9, amendamentul 47 din partea verzilor, vot cu apel nominal, s-a deschis vot. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 48 din partea verzilor este caduc. Supun la vot amendamentul 44 de din partea PP. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Alineatul 17. Textul original. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 20, textul original, vot pe părți, trei părți, prima parte. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. A treia parte, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 21, textul original în două părți, prima parte, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, vot pe nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 49 de la amendamentul 22 din partea verzilor este caduc și supunem la vot textul original de la alineatul 22 în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul, vă mulțumesc. Se adoptă. A doua parte, din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la alineatul 24, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Citarea numărul 4 de la uh, textul original. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. După citarea 7, amendamentul 62 din partea PP și SND. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Știu că este târziu și suntem cu toții obosiți, dar vă rog să ridicați uh, mâna. Trecem acum la considerentul la textul original. văd pe părți prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Considerentul B, textul original. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. Considerentul E, amendamentul uh, din partea NF, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Considerentul F, textul original, cine este pentru, împotriva, obțineri, se adoptă. Amendamentul 33 din partea ICR, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respingem. Considerentul J, textul original, prima parte, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul L, amendamentul 37 din partea NF, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul L, textul original, vot pe părți, prima parte, cine stă pentru, împotriva, se adoptă, a doua parte, cine stă pentru, cine stă împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul M, amendamentul 59 din partea ECR, cine stă pentru, împotriva, abțineri,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 se adoptă. Cred. Trecem la considerentul O. Textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Să vedem care este rezultatul. A fost acceptat după considerentul pe amendamentul 34 din partea S și D și ALDE, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Considerentul Q, amendamentul 32 din partea ECR, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem acum la textul original al considerentului Q. Vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, aici avem un vot cu apel nominal, deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul R, textul original, vot pe părți, prima parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine stă pentru?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 S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul U, amendamentul 60, cine este pentru, împotriva, abținerii. Se respinge amendamentul 38 din partea ANF. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Considerentul V, textul original, din nou vot ca apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Avem acum considerentul W, amendamentul 40 din partea NF. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Textul original de la considerentul W, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul X, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și amendamentul se adoptă. Głosowanie imienne. Głosowanie zostaje otwarte. Text original, uh, vot cu apel nominal AA. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul AB, text original, patru părți. Prima parte pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a patra parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul AC, text original. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerentul AD, text original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul AF, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul AG, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Votăm cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la considerentul AH, textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum rezoluția în întregul ei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc tuturor și poftă bună celor care au acum norocul să meargă la cină. Vă invidiez să știți chiar mult. Very good. <laughs> yeah.